Uh, Doresc să vă reamintesc modul în care vom funcționa astăzi. În primul rând, urez bun venit doamnei Ursula von der Leyen. Vom avea o discuție în grupul nostru, o discuție deschisă, deschisă o să fac o scurtă introducere și niște mesaje din partea grupului și apoi dau cuvântul doamnei uh, van der Leyen timp de 15 minute, timp în care va putea să se prezinte. Iar apoi, șefii delegațiilor naționale, fiecare dintre ei vor putea să pună o întrebare într-un minut, apoi uh, răspuns, tot un minut, și eventual uh, apoi încă 30 de minute pentru eventuale lămuriri și observații. După ce am trecut de șefii de delegații naționale, vom putea să vedem și din partea membrilor noștri alte întrebări. Ideea este de a nu depăși o oră și jumătate, deoarece doamna van der Leyen are o agendă de lucru foarte încărcată pe ziua de astăzi. Doamna președintă desemnată ca și a Comisiei Europene, bun venit aici la Run Europe, care este inima Europei, am ajuns într-o poziție centrală în acest Parlament, uh, mulțumind cetățenilor care consideră că Europa este ceva bun pentru ei, este o sursă de soluții. Așteaptă multe de la instituții, de la Europa sprijinul nostru nu este ceva de la sine înțeles. Dumneavoastră trebuie să vă angajați la rândul dumneavoastră foarte mult uh, în numele Comisiei Europene. Un angajament uh, care este unul în oglindă față de al nostru, față de cetățenii care ne-au ales. Această renoire înseamnă femei și bărbați care se află în, sunta, în fruntea Europei, lucrând altfel astăzi uh, și concentrându-se pe anumite priorități pe care vrem să le precizăm. Alegătorii se mobilizează mai mult decât oricând în aceste momente. S-au mobilizat la legile europene mai mult decât în trecut și a venit momentul să răspundem acestui elan democratic pentru că dorim să organizăm o conferință în ce privește viitorul Europei care să ducă la o democratizare nu numai a procesului electoral, ci și a funcționării Uniunii Europene. Această conferință europeană va trebui să însemne un rol central jucat de Parlamentul European cu implicarea directă a Consiliului și a Comisiei, cu participarea ONG-urilor și a cetățenilor. Europa, de asemenea, trebuie să însemne o rigoare absolută când vine vorba de valori. Foarte importante acestea. Pentru noi, statul de drept reprezintă piatra de temelie a democrației, Europa să facă propuneri și să nu ne limităm să denunțăm, în a denunța atingerile aduse diversității, liber, libertății, diversității fiecăruia în funcție de religie, sex și așa mai departe nu, să se poată sancționa uh, în Europa momentul în care se aduce atingere statului de drept și acestor valori. Peste tot la fel, în mod uniform. Asta este a doua axă de reflexie pentru această conferință. E vorba deci de respectarea principiilor statului de drept în toate statele membre. Apoi Europa trebuie să se clădească pe un nou uh, avânt în domeniul durabilității și al competitivității nu numai angajamente puternice pentru neutralitatea climatică efectivă, sperăm noi să fie fiind atinsă în 2050, dar nici să nu se sacrifice calitatea vieții și prosperitatea. Deci o Europa de mâine înseamnă o Europa competitivă, durabilă și socială și angajamentele noastre trebuie să însemne tot atâtea acțiuni concrete. Trebuie să fim ambițioși, grupul nostru consideră pentru anul 2030, ținta propusă pentru Uniunea Europeană trebuie să fie o reducere de 50% a, a emisiilor de gaze cu efect de seră. Tot aici, Europa trebuie să se găsească și în centrul unei adevărate revoluții digitale în toate domeniile, deci nu numai ecologică. Aici uh, în joc este suveranitatea Europei când e vorba de conectivitatea, dar și securitatea cibernetică, inteligența artificială și posibilitatea de a fi inovatori și de a contracara tehnologiile disruptive, astfel încât uh, companiile europene de profil să rămână și să prospere în Europa, să nu plece în altă parte. Cât privește apărarea și securitatea, știu că dumneavoastră sunteți uh, Uh, cea mai bine plasată pentru a propune și consolida apărarea și securitatea europene. De asemenea, să ne preocupăm de politica de vecinătate la sud și la est, sprijinând toate țările care sunt angajate când vine vorba de democratizare. Angajamentul trebuie să fie foarte clar. Metoda de lucru este una care să însemne că comisarii sunt cei care dau imboldul politic către administrație și nu invers. În ultimii ani au apărut îndoieli în legătură cu anumite nominalizări contestate și contestabile la cele mai înalte eșaloane. Dumneavoastră trebuie să luați hotărâri puternice și rapide pentru a spulbera orice îndoială când vine vorba de direcția luată de comisie. Noi vă vom sprijini pentru a, spri, a respinge acele propuneri de comisari care nu au capacitățile pentru a ocupa astfel de posturi. Bineînțeles că grupul nostru dorește să se găsească în centrul acestui proces uh, și al activității comisiei și sperăm să jucăm, jucăm de asemenea un rol central și pentru doamna Margrete Vestager, care să poată uh, să uh, joace un rol când vine vorba de programul de lucru al Comisiei Europene, alături de președinta Comisiei, și uh, să-și asume răspunderea și spiritul de uh, conducere pe multe domenii, cum ar fi domeniul digital sau schimbările climatice. Iată cam ce dorim să vă transmitem ca mesaje. Colegii vor spune și alte lucruri. În completare, dorim din partea Comisiei un angajament puternic și ambițios și dacă așa se va întâmpla, să știți că vă vom sta alătura. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Merci beaucoup de... Mulțumesc foarte mult pentru primirea dumneavoastră. Este o mare plăcere pentru mine să fiu aici și să am ocazia să vă ascult și să culeg impresii în legătură cu ce vă doriți dumneavoastră în acest mandat și să am ocazia de asemenea să vă mă prezint, să vă spun cine sunt. O să încep deci cu elemente de biografie și apoi voi putea răspunde la întrebări. M-am născut aici, la Bruxelles. Am uh, locuit aici în primii 13 ani, la Tervuren, m-am dus la școala europeană și de la început pot să spun astfel că am simțit uh, că eram în inima Europei. La școala europeană am întâlnit uh, italieni, francezi, olandezi și chiar și uh, germani. Astăzi sunt mult mai multe naționalități de copii la școala europeană, dar mi-aduc aminte de primele impresii pe care le-am cules ca și europeană la această școală când aveam 13 ani, ne-am mutat în Germania, mi-am terminat studiile, am uh, studiat economia, nu cu foarte mult uh, succes, am trecut după aia în domeniul medicinei. Sunt medic. Am activat în cadrul unui spital și am făcut și cercetare. Adică am multă experiență în domeniul sănătății. Și cât privește politica, sunt aici gata de a răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră. Și m-aș referi, în primul rând, la această idee extraordinară pe care o sprijin din tot sufletul și convingerea mea în ceea ce privește conferința referitoare la viitorul Europei. Este o idee foarte bună pentru că acest vot pro-Uniunea Europeană, acest mesaj puternic pro-european al cetățenilor, ne arată că doresc o Europa puternică, deschisă, competitivă pentru viitor. Însă știm că există și mult scepticism și cea mai bună soluție este să dialoghezi cu oamenii aș fi extrem de încântată să preiau această idee, să intrăm în acest proces împreună, să avem aceste dezbateri în regiunile noastre, în orașele noastre, în mediul rural, oriunde e nevoie, pentru a vorbi despre viitorul Europei, să-i ascultăm pe oameni, să culegem toate aceste idei și apoi avem uh, o sarcină foarte nobilă, dar și imensă, și anume de a face ordine în toate aceste idei numeroase și de a vedea ce se poate face efectiv pe plan european cu inițiative, inclusiv inițiative legislative, dacă este posibil. Deci, mi se pare că e o idee extraordinară, sunt foarte încântată de ea și o, o includ imediat în obiectivele mele politice. Uniunea Europeană se bazează pe principii Și unul dintre principiile fondatoare uh, ale acestei Europe unul dintre aceste principii fondatoare foarte puternice și importante din Uniunea Europeană este tocmai acest principiu al statului de drept și, într-adevăr, ne gândim și la istoria noastră. În europeană astfel s-a născut împotriva morții, împotriva distrugerii drepturilor elementare și așa mai departe. Eu provin dintr-o țară, îi cunosc istoria, știu ce s-a întâmplat cu generațiile părinților mei și ale bunicilor mei Știm prea bine ce înseamnă asta și tocmai de aceea dorim să păstrăm pacea în Europa. Avem această voință. Cunoaștem aceste fundamente bazate pe drepturi, drepturi cât se poate de clare, care trebuie să fie respectate pentru toți. Iată de ce este important ca aceste idei să fie uh, promovate, dar mai există un alt element la fel de important Discutăm uh, foarte mult uh, pe plan interinstituțional uh, și bineînțeles că în acest dialog interinstituțional nu trebuie să uităm nici Curtea de Justiție. Ea are un rol de a se pronunța asupra chestiunilor de drept. Să nu uităm nici acest lucru. Și dacă mă întorc iarăși la statul de drept, la principiile sale în statele noastre membre, trebuie să fie în continuare uh, șlefuite. Ne trebuie un mecanism, uh, ceva permanent, care să urmărească modul în care se pun în aplicare aceste principii în statele membre. Și de ce? Pentru că nimeni nu este perfect în acest sens și transparența în jurul acestor principii legate de statul de drept uh, nu este foarte mare. Iată de ce uh, am dorit să lansăm un proces de tip transversal pentru a vedea și a putea să controlăm, să observăm ce se petrece cu statul de drept în toate statele membre, astfel încât transparența să crească deoarece ea este cheia de boltă a principiilor noastre și numai dacă vom respecta aceste principii, vom uh, izbânti. Apoi, un alt principiu important uh, este competitivitatea, spiritul uh, concurenței. În Europa avem o economie socială de prea piață, dar suntem și cu spirit concurențial. Trebuie să fim activi astăzi în Europa și reactivi moneda euro, înseamnă că avem și un atu de competitivitate pe plan internațional. Și acum mă gândesc și la ce se, va putea, ce se va întâmpla în viitor, la misiunile viitoare. Va trebui să punem accentul pe schimbările climatice, pe acțiunile în acest sens. Aici, în această sală, știm prea bine că timpul uh, ne presează, trebuie să acționăm. S-au făcut deja niște procese, dar, uh, progrese, dar trebuie să mergem și mai departe, să fim și mai ambițioși și va trebui să fim uh, cât se poate de angajați pentru acea neutralitate climatică până în 2050, iar Uniunea Europeană să fie uh, primul continent care să atingă un astfel de obiectiv. Pentru asta trebuie să fim încă și mai ambițioși când vine vorba de anul 2030. You want to discuss... Prin urmare, voi fi foarte bucuroasă să pot să aprofundez toate aceste aspecte și în același timp să extindem sistemul uh, de schimb de cote și trebuie să ne uităm cu mare atenție la modul în care sprijinim tranziția industriilor noastre către neutralitatea climatică, pentru că vom avea nevoie de multe investiții și până la urmă va trebui să obținem și sprijinul cetățenilor și știm că diferitele țări au puncte de plecare diferite între ele și dacă vrem să ne respectăm aceste obiective ambițioase, trebuie să uh, facem efortul de a investi în aceste sectoare industriale. Pe de altă parte, Oportunitățile sunt imense în această dezvoltare economică către neutralitatea climatică. Prin urmare, dacă ne concentrăm pe finanțările ecologice, pe fondurile pentru finanțarea investițiilor ecologice, dacă investim în uh, cercetare, în tehnologiile necesare, dacă suntem lideri aici, dacă transformăm Banca Europeană de Investiții, de care suntem atât de mândri, într-o bancă europeană a climatului, o bancă a ecologiei, o bancă verde, cred că vom fi niște pionieri, niște modele care trebuie urmate. Sunt foarte multe oportunități aici, nu trebuie să vedem doar, doar riscurile, doar amenințările, trebuie să punem accentul pe aceste oportunități care ne stau deschise în față. Cum spuneam, nu mai avem timp, așa că trebuie să fim curajoși, trebuie să fim îndrăzneți și ambițioși. A doua tematică deosebit de importantă, dincolo de climă și de competitivitate, este digitalizarea. Și aici trebuie să recuperăm întârzieri, nu, suntem, nu avem o poziție de lider aici, știm asta, dar este esențial. Am vorbit despre competitivitate și sigur că digitalizarea este un factor esențial. Trebuie să meargă la viteza cea mai mare și Sigur că acest proces trebuie să fie făcut de economie în sine, însă și noi avem un rol important de jucat în ceea ce privește uh, formarea resurselor umane, dezvoltarea competențelor lor, educația, formarea continuă. Sunt um, țări, uh, state membre care au aici, uh, care sunt exemple de bune practici, cum este Estonia, de exemplu, care ne poate spune cum au depășit obstacole cu care s-au confruntat. Uh, am vorbit despre economie, am vorbit despre uh, competențele resurselor umane. Ei bine, în plus trebuie să ne ocupăm și de condițiile de lucru pentru uh, meseriile atipice. Și în același timp, să ne uităm și la securitatea cibernetică. În calitate de fost ministru al apărării, uh, cunosc acest subiect în profunzime. Securitatea cibernetică este uh, reversul medaliei în ceea ce privește digitalizarea și trebuie să fim conștienți că pentru a avea o securitate cibernetică puternică, vom avea nevoie de o rețea de experți la nivel european care se pregătesc împreună și care, la care putem face apel atunci când ne confruntăm cu atacuri uh, pentru ca, în baza expertizei și pregătirii lor, ei să poată interveni și să rezolve aceste probleme dificile. Ceea ce mă aduce la ultimul subiect pe care l-ați menționat, în calitate de ministru al apărării, sigur că M-am deplasat uh, deseori în uh, vecinătatea noastră, dar și în uh, Orientul Mijlociu, în Asia, în Africa Și uitându-mă la context, trebuie să vă spun că nu vom uita niciodată de ce parte a mesei stăm. Este foarte clar că apărarea colectivă este uh, un subiect de competența alianței transatlantice. Însă, în calitate de europeni, trebuie să fim mai asertivi, pentru că este clar că este nevoie de intervenția Europei și de un instrument comun, de un set comun de instrumente pentru ca Europa să fie mai prezentă și mai angajată în toate aceste procese dificile de stabilizare. Tocmai de aceea, acum doi ani, am început la o viteză record această Uniune Europeană a Apărării, care fusese deja schițată prin tratatul de la Lisabona, dar nu fusese încă pusă în aplicare, am redemarat acest proces și scopul este că atunci când se face apel la Europa atunci când există o voință politică de a acționa, să existe procedurile și structurile necesare care să-i permită o intervenție uh, la timp, rapidă. Nu e nevoie numai de uh, politici aici, e nevoie de instrumente, de metode, de proceduri. Iar Europa este un jucător de seamă în ceea ce privește securitatea globală, adică prin uh, guvernanță, diplomație, prin uh, dezvoltare economică și prin uh, stabilitate. Aceasta este capabilitatea unică a Uniunii Europene, pe care nu o mai găsim în altă parte în lume. Și cum spuneam, este nevoie de intervenția Europei, ea este cerută și cred că este momentul să avem împreună mai multe responsabilități în acest domeniu. Mulțumesc! Thank you for this, uh, uh, Mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Cred că avem deja o bază și o idee uh, despre care sunt intențiile dumneavoastră și angajamentele, sigur în funcție și de așteptările noastre. Vom trece acum la partea de întrebări și răspunsuri. Stefan Sejourne va începe. Așadar, luăm întâi șefii de delegații, unul către unul, unul câte unul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru acest exercițiu democratic și pentru această dovadă de transparență în fața grupului nostru. Doream să vă adresez câteva întrebări precise și mă bucur să aud unele din anunțurile și propunerile pe care le-ați făcut aici. Știți că am trecut prin niște alegeri europene cu totul deosebite, cu o creștere a ratei de participare semnificativă în acest an și cu mesaje clare care ne-au fost transmise de cetățeni. Își doresc o Europa mai puternică, mai verde, mai transparentă, mai democratică. Ei bine, instituțiile, Parlamentul European, Consiliul și, sigur, Comisia Europeană trebuie acum, foarte rapid, să facă uh, propuneri prin care să răspundă așteptărilor cetățenilor și înțelegem această urgență în grupul nostru, urgența de a apropia Europa de cetățeni. La aspectele de mediu, vă felicit uh, pentru propunerea privind decarbonizarea în până în 2050 de carbonizarea economiei Uniunii Europene și o felicit și pentru uh, promovarea acestei bănci uh, pentru climă. Este o idee foarte bună dacă putem reorienta uh, fondurile europene către acest domeniu și apoi Mă gândesc și la necesitatea consolidării standardelor uh, economice și de mediu care trebuie să se regăsească în toate acordurile comerciale pe care le semnăm și mă gândesc la acordul cu Mercosur, de exemplu, unde sunt um, îngrijorări legate de uh, aspecte din acest acord, uh, îngrijorări care sunt um, împărtășite și de cetățenii noștri. Apoi, problematica democrației. Spuneam că așteptăm mai multă transparență și atunci vă întreb dacă veți susține listele transnaționale. Am făcut propuneri în cadrul unei conferințe pentru Europa, uh, propuneri de schimbare a practicilor. Am uh, trei, trei zile de suspans uh, până să primim castingul, distribuția europeană. Acest suspans nu a dat o imagine foarte bună despre Europa și vă întreb cum vedeți lucrurile, cum credeți că trebuie reorganizate lucrurile pentru mai multă transparență și un exercițiu mai democratic. Este un aspect de identitate a grupului nostru. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc! O să încerc să răspund în limba franceză. Ați explicat uh, multe lucruri unde suntem de acord. Vorbind despre acordurile comerciale, Cred că acestea sunt un instrument foarte important care să ne permită să ne exportăm standardele, procedurile și valorile noastre. Sigur că există un interes economic asociat aici, este interesul principal. Însă, acesta vine cu un preț, iar prețul sunt valorile, standardele pe care dorim să le promovăm. Există atât de multe țări care doresc să încheie acorduri comerciale cu noi, asta arată că rolul nostru este respectat și binevenit. Dacă aceste standarde și valori nu sunt respectate în cadrul unui acord comercial, atunci uh, linia noastră de conduită, adică dacă există un contract, dacă există un pact semnat de părți, atunci el trebuie respectat. Sau dacă nu, el trebuie anulat. Trebuie să ieșim din astfel de contracte. Niciodată nu vom renunța la valorile noastre, vom prefera să ieșim dintr-un contract sau dintr-un acord. Mă duc la. mă întorc acum la limba engleză. Listele transnaționale și șpiță în candidat. Știu că este, ne așteaptă un drum anevoios, sunt de acord. Nu putem repara trecutul. El este așa cum este. Sunt convinsă că deși uh, lucrurile au fost așa cum au sunt, ei bine, astăzi ele stau în mâinile dumneavoastră și ale Consiliului și voi face tot ce este posibil pentru a contribui la dezvoltarea unui proces care să fie mai matur și care să fie uh, realizat de către cei uh, doi uh, colegislatori, am văzut uh, din partea Consiliului uh, disponibilitatea uh, de dialog și voi asculta ideile, voi face tot ce este posibil pentru a sprijini acest proces, sunt gata să o fac. Există multe idei pe masă și este un lucru bun. Cred că data viitoare va trebui să acționăm mai prompt și trebuie să dezvoltăm un model care să fie acceptat, care să fie matur, logic și care să vină în beneficiul țelului european. Mulțumesc! Catherine. Mulțumesc și bine ați venit în grupul nostru în calitate de lider al celei mai mari delegații liberal-democrate din Regatul Unit voi spune că recunoaștem uh, beneficiile calității de membru în Uniunea Europeană și suntem aici pentru că am făcut campanie și pentru că ne opunem Brexitului și în ultimul timp uh, am fost complet uh, rușinați de atitudinea guvernului nostru. De aceea vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-ați putea acorda unei extinderi a termenului pentru Brexit și o să vă rugăm să dați dovadă de toleranță și de răbdare pentru a ne permite să ne rezolvăm dificultățile interne pe care le avem. Obiectivul principal însă al întrebării mele este următorul. Dumneavoastră, ca președinte a Comisiei, veți fi responsabilă de structurarea diferitelor departamente ale Comisiei și aș dori să ne spuneți care sunt prioritățile dumneavoastră. Ați vorbit despre schimbările climatice, dar Apoi avem uh, biodiversitatea, avem protecția mărilor, avem um, securitatea Uniunii Europene, avem activitățile economice durabile. Uh, cum le veți echilibra, cum le veți prioritiza pentru ca vocile celor care ne-au ales, mai ales în domeniul mediului, sunt reflectate în prioritățile dumneavoastră și ale Comisiei? Mulțumesc! Mulțumesc, Catherine, vă rog. Mulțumesc. În primul rând despre Brexit, știm că ne dorim cu toții să rămâneți, dar știm și care sunt faptele concrete. Eu cred că este foarte important ca modul în care se desfășoară lucrurile, eu sper că se vor desfășura bine, dar în cazul în care vom avea totuși Brexit, cred că este crucial care este tonul și care este atitudinea cu care se întâmplă Brexit. Pentru că Brexit nu este sfârșitul la ceva, Brexit este începutul al viitoarelor noastre relații. Și este deosebit de important să avem o cooperare bună și relații bune. Deși sper în continuare că veți rămâne, și aici vine al doilea punct pe care vreau să-l expun, este în interesul nostru să vă să ne asigurăm că vă rezolvați singur problemele. Avem un acord, avem uh, un backstop și știm că, sau credem că acordul este unul bun, însă este responsabilitatea dumneavoastră și privilegiul dumneavoastră să rezolvați, uh, să vă rezolvați problemele. Apoi, S-au decis doar două uh, lucruri până acum în ce privește colegiul comisarilor. Hans Timmermans, Franz Timmermans va fi uh, primul vicepreședinte și Margarete Vestager va avea un rol important. Și cred că trebuie să sprijinim și mai activ aceste inițiative, care sunt deocamdată singurele stabilite pentru moment. Uh, avem nevoie de uh, confirmarea Parlamentului și apoi am nevoie să fiu confirmată întâi de Parlament și apoi voi stabili care este tonul cu care vom avansa. Ne dorim o comisie 50% bărbați, 50% femei și voi cere șefilor de state și de guverne să ne prezinte doi uh, candidați, un bărbat și o femeie. Thank you, Catherine. Uh, please. Thanks for being here, Mrs. Mulțumim, Catrin. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Voi vorbi în spaniolă dacă îmi dați voie. În ultimii ani, în, uh, am putea spune că situația juridică în uh, Europa a avut de suferit și din cauza unor tensiuni existente între statele membre și, de altfel, uh, se face un abuz de anumite proceduri, începând încă din 2014, în cazul anumitor infracțiuni. Însă există și situații de infracțiuni grave în care statele membre nu respectă regulile. De altfel, Curtea de la Strasburg a condamnat un stat care nu și-a respectat angajamentele în materie de luptă împotriva terorismului. Și dacă ne dorim încrederea cetățenilor, trebuie să avem un sistem funcțional de cooperare eh, judiciară și de respectarea statului de drept. Deci nu putem accepta să existe impunitate față de infracțiuni infracțiuni și totodată să garantăm și respectarea uh, drepturilor uh, justițiabililor. De aici apare prima mea întrebare. Ne puteți da asigurări că vă veți angaja să reformați sistemul uh, în ceea ce privește mandatul de arestare european. Apoi, știm că grupul verzilor face presiune asupra dumneavoastră pentru a nu da undă verde acordului uh, de liber schimb cu Mercosur. În opinia noastră, este un uh, acord care a fost negociat de către uh, comisie, luându-se toate precauțiile necesare. Și știți că noi avem o poziție ferm angajată în favoarea comerțului internațional. Ați putea, dumneavoastră, să ne dați asigurări că veți face tot ce trebuie ca acest tratat să fie ratificat și pus în aplicare, să nu înghețăm lucrurile? Ah, vielen Dank. Ihre Frage. Da, mulțumesc. Mulțumesc pentru această întrebare în ceea ce privește situația statului de drept. Asta arată că ce am spus chiar la începutul intervenției mele se leagă de o problemă importantă. Avem nevoie de un sistem de monitorizare eh, mai intensă Uh, și de proceduri eficiente care să poată răspunde la anumite deficiențe existente în diversele state membre. Deci aceste uh, teme uh, sunt, dacă ar fi discutate la un interval mai regulat, cred că ar fi mai clar ce se întâmplă cu statul de drept la toate nivelurile. Așadar, trebuie să uh, avem proceduri mai extinse în favoarea transparenței pentru a putea identifica și remedia lacunele pe care le-ați menționat și uh, în continuare am toată încrederea în instanțele judiciare. Iar în ceea ce privește acordul cu Mercosur, m-am referit deja la aceste acorduri de liber schimb, iar Acordul cu Mercosur este un exemplu care ne permite să vedem că uh, statele care s-au raliat la acordul de la Paris privind climatul uh, se pot regăsi, pot avea acces la un astfel de acord de liber schimb, dar sigur că clauzele tratatului trebuie respectate, chiar dacă un tratat este un mecanism evolutiv. În orice caz, acest exemplu ne arată că putem ralia uh, comunitatea uh, un, internațională, anumite state, uh, în favoarea obiectivelor fixate de acordul de la Paris, cum ar fi și cazul acestui acord cu Mercosurul. Și sigur că urmează în continuare o procedură destul de complexă, de lungă, în cadrul instituțiilor până ratificare și, în orice caz, există și această clauză privind neutralitatea privind climatică. Putem trage la răspundere. Mulțumim, Dita. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamna ministru, stimată președintă desemnată. Avem uh, o anumită observație în ceea ce privește reapariția diviziunii între Est și Vest în Europa și ne gândim la lucrătorii detașați, la problemele din Europa Energiei și așa mai departe. Deci apare această senzație că uh, unele inițiative legislative din trecut nu au ținut cont de realitățile uh, diferit concrete în statele membre și cred că este timpul să reducem această diferență, să construim punți. Avem nevoie ca instituțiile, Comisia Europeană să privească fiecare problemă din toate perspectivele, să, pentru că nu există nicio împărțire între vechea și noua Europa, există o singură Europa. Așadar, întrebarea mea pentru dumneavoastră este cum veți uh, uh garanta că propunerile legislative ale Comisiei vor ține cont de interesele cetățenilor din toate statele membre și cum Uh, vă veți garanta că toate vocile vor putea fi ascultate pe deplin. A doua mea întrebare se referă la piața unică. Ați menționat-o deja, dar chiar vreau să aud asta de la dumneavoastră, să știu că sunteți de acord, că unul dintre obiectivele noastre cheie se referă la uh, finalizarea pieței interne a Uniunii Europene și că vă angajați să uh, acționați ca o forță motrice în acest, favoarea acestui obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc. Da, văd ca și dumneavoastră că există această diviziune între uh, est-vest, între nord și sud, din diferite motive, nu întotdeauna aceleași, însă în această privință, scopul meu, una dintre prioritățile mele este să depășim aceste dezbinări și să unificăm, pentru că, pentru că am lucrat pe multe tematici, nu pot decât să confirm că Europa trebuie să vorbească pe o singură voce ca să ne putem face auziți. Deci unitatea este un, o prioritate. Și cred că parcursul uh, meu uh, arată clar că am fost mereu conștient de uh, importanța acestor relații între Est, uh, Vest, etc. Știți că în Germania am fost și ministra muncii și a um, afacerilor sociale, eram și pe vremea asta pe vremea când Polonia era în negocieri de aderare, dar și ulterior, ca ministra apărării, uh, am fost într-o poziție în care am conștientizat foarte clar că solidaritatea este de maximă necesitate. Și aș spune chiar că, practic, nu văd vreo contradicție între solidaritate între statele membre pentru a obține unitate și pentru a avea o abordare uh, unificată a temelor centrale. Și încă o observație. Eu sunt foarte conștientă că dacă avem uh, obiective climatice uh, ambițioase, există diferite puncte de plecare și uh, Ă, sigur că știu că trebuie să făcute investiții foarte mari în favoarea acestor transformări, deci trebuie să folosim un fond de tranziție pentru energie sau un fond pentru mondializare, fiind conștienți că dacă aceste ambiții se vor transforma în realitate, trebuie să ă, implicăm toate statele membre, că toată lumea să pună umărul. În ceea ce privește piața unică, ă, evident că trebuie să fie finalizată, trebuie să facem asta pentru că este în interesul nostru să uh, putem fi mai puternici în cadrul, în contextul internațional concurențial. Trebuie să finalizăm și Uniunea Bancară, Uniunea Energiei, deci e, mă bucur de fapt că m-ați încurajat să merg în această direcție. Mulțumim, Nicola. Stimată doamnă. Mă bucur că ați menționat această conferință privind viitorul Europei. Practic e vorba de reforme democratice necesare și spuneți că uh, țineți foarte mult la acest proiect. Însă, deocamdată, e o discuție încă neclară. Se spune că și societatea civilă ar trebui să fie, se implice, dar cum anume? V-ați referit deja la uh, acest proiect, la acest demers. Și deocamdată mulți cetățeni europeni sunt mai degrabă dezamăgiți de ce se întâmplă, se vrea mai multă transparență, mai multă democrație. Vrea să știu concret, cum anume credeți că vă veți implica în această conferință privind viitorul Europei în favoarea sistemului Spitzenkandidat, cap de listă, uh, ce privește listele transnaționale, ce se va întâmpla cu rolul Parlamentului, dreptul de inițiativă legislativă, uh, cu regulile de transpunere în ce, ce privește tratatul de la Lisabona. Deci putem conta pe sprijinul dumneavoastră pe toate aceste idei. Vreau să știu că, da, spuneți că vă angajați în favoarea statului de drept. V-ați referit și la tranziția digitală, dar Totuși, n-ați uh, spus lucruri foarte concrete, pentru că, da, avem nevoie de proceduri care să funcționeze uh, eficient pentru toate statele membre, dar dacă nu funcționează bine lucrurile, ce se întâmplă cu mecanismul de sancțiune? Vor fi sancțiuni automat sau nu? Și sigur că spunem că, deci, că vrem să fim uh, lideri, pionieri în domeniul tranziției tehnologice, dar cum veți garanta aceste lucruri? Eu cred că conferința aceasta privind viitorul Europei, dacă e să reușească, trebuie să aibă ca punct de plecare disponibilitatea de a asculta și de a face propuneri. Pentru că, sigur, venim și noi cu niște idei, dar în primul rând trebuie să dăm cuvântul cetățenilor și să știm să ascultăm, să dăm dovadă de deschidere. Asta nu exclude ca și pe plan intern, interinstituțional, să reflectăm și să ne îndeplinim uh, sarcina. Și da, în ceea ce privește procedura cap, cap de listă, listele transnaționale, este, desigur, o temă care trebuie să facă obiectul uh, dezbaterilor împreună cu Parlamentul și cu Consiliul, care împreună trebuie să găsească o soluție. Deci, da, avem o idee destul de clară despre cum dorim să procedăm și uh, Cred, de altfel, că discuțiile au intrat deja într-o etapă de maturitate. De asemenea, trebuie să spun că uh, sunt convinsă că trebuie să respectăm toate acordurile interinstituționale de colaborare între Parlament și Comisie. Este un principiu de bază. Și cred că în momentul în care comisia solicită uh, majorității sau că un comisar se prezintă pe o temă foarte importantă să discute, este de la sine înțeles deci e de la sine înțeles că da, trebuie să existe această prezență în fața Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale. Bun, iar când să există un raport de inițiativă legislativă, Eh, să nu uităm că un astfel de raport nu poate avea loc decât după un volum imens de muncă și dacă un astfel de raport a fost adoptat cu majoritatea unei adunări parlamentare, atunci e clar că nu avem de-a face cu ceva care eh, poate să rămână așa în sertarele serviciilor uh, instituțiilor europene. Nu, trebuie ca un astfel de proiect, de inițiativă să fie prezentat în Colegiul Comisarilor și să dea naștere o inițiative legislative care apoi să ducă la o dezbatere parlamentară. Iată deci ideile în care cred că mi se pare importante. Cred că mi-am depășit un pic timpul. Trecem la următoarea da, trebuie să nu intrăm prea mult în uh, dezbateri interne. Vreau să numesc și eu, să vorbesc și eu ceva despre transparență. Am vorbit despre această conferință cu viitorul uh, Europei și candidatul de vârf, șpițen candidat și apoi procesul legislativ. Este complicat și pentru parlamentele naționale să influențeze mai mult uh, politica europeană sau să explice cetățenilor ce se întâmplă în Europa. Pentru noi, grupul nostru Renew Europa există pentru că dorim să fim o punte între Uniunea Europeană și cetățenii noștri. Pentru mine aceasta este sarcina cea mai importantă pe care ne-o propunem împreună. Și vedem că există foarte multe uh, documente și există, slavă Domnului, nu sunt în stare să explice cetățenilor ce face Europa. Am primit și multe rapoarte foarte critice, chiar de la Curtea de Justiție, în ceea ce privește trilogurile și lipselor de transparență. Trebuie făcute mai multe în acest sens și vreau să vă pun în fața răspunderii pe care trebuie să vă asumați în acest sens. Ce ambiții personale aveți în acest sens? Da, aveți perfectă dreptate, pentru că știm cu toții prea bine că există o frustrare pentru toată lumea, pentru noi, pentru cetățeni și asta bruiază mesajul principal cu realizările Uniunii Europene. Și dacă suntem uniți, împotriva birocrației, împotriva acestei uh, bruiere a informației și dacă dorim să fim cu toții transparenți și să vorbim într-un limbaj accesibil, ușor de înțeles pentru a fi înțeleși de către cetățeni, atunci e mult mai bine. Cred că dacă vrem să fim înțeleși, trebuie să vorbim clar și simplu este foarte clar. Deci, haideți să ne unim forțele în acest sens. Trebuie să fim cât mai numeroși în acest demers, dar cred că alegătorii europeni exact asta ne-au cerut și pentru a progresa. Mulțumesc, Dragoș. Uh, thank you. Uh, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte desemnată. Dumneavoastră ați fost destul de criticată încă de la început, ați spus-o și dumneavoastră, și uh, una dintre critici adresate a fost uh, cea legată de reprezentativitatea dumneavoastră sau a poziției dumneavoastră. Uh, e vorba de estul Europei. Am făcut campanie în acest sens. Uh, și vreau să vă întreb, dincolo de orice slogane și principii politice, care sunt planurile dumneavoastră concrete și clare pentru a uh, permite extinderea uh, zonei euro pentru statele care doresc să o facă, ce facem cu extinderea și integrarea spațiului Schengen pentru cele, acele state care o doresc și ce facem în general și cu uh, salvgardarea principiilor statului de drept. Mulțumesc! Avem <laughs> un set de reguli cât se poate declare care trebuie să fie îndeplinite, o serie de cerințe și condiții. Eu uh, sunt o avocată înflăcărată a extinderii spațiului Schengen și a zonei euro, dacă țările respective își doresc asta și dacă demonstrează că respectă condițiile cerute. Este clar că e vorba de niște reguli care trebuie să fie respectate. Bineînțeles, sunt necesare aceste reguli care să fie respectate de toate părțile. Vreau să vă spun cu această ocazie că sunt convinsă că atunci când vine vorba de Europa Centrală și apoi de Balcanii de Vest, eu cred că ușa Europei trebuie să rămână deschisă. În trecut am fost mult prea reticenți, dar astăzi alți actori încearcă să influențeze această parte a Europei, China, Arabia Saudită și așa mai departe. Trebuie să uh, îi ascultăm, să îi respectăm uh, pe acești vecini apropiați și ar fi o sarcină importantă pentru viitor. Mulțumesc, Cristian Ghine. Thank you. Uh, let me insist a little bit on this rule of law. Aș dori să insist puțin asupra principiilor statului de drept. Ați vorbit că doriți să existe o verificare a acestor principii în toate statele membre. Este o idee foarte bună. Însă vreau să vă spun că pentru România și Bulgaria avem acest uh, precedent uh, nefericit al MCV-ului și poate că ar trebui folosită această experiență pentru ca, de ce nu, să existe un mecanism, uh, dar pentru toate statele membre, un mecanism de verificare. Poate ați putea să ne dea și niște detalii. Apoi ați vorbit despre obligația morală a Comisiei de a urma ideile, rezoluțiile Parlamentului. Parlamentul a votat o rezoluție cerând Comisiei să inițieze uh, legislație când vine vorba de anumite încălcări de către diplomații străini a anumitor uh, principii, ascul, actul Zanitski, așa numit, ar fi bine, Magnitsky, mă scuzați, ar fi bine ca și în europeană să avem uh, așa ceva. Vă mulțumesc! Doamna von der Leyen mă întrebă unde sunt întrebările dumneavoastră în scris. Încerc să le găsesc. Nu pot să mă refer la vreo întrebare în scris pentru că nu le am în fața mea. Dar cine? Dar ați putea să-mi spuneți uh, despre ce este vorba? Ați menționat o întrebare pe care ați trimis-o în scris. Nu, întrebarea mea se referă la momentul în care Comisia va uh, iniția un mecanism de control și verificare pentru toate statele membre. Mecanismul pentru Bulgaria și România MCV ar putea fi cumva folosit ca bază de plecare uh, și extins uh, pentru democratizare, pentru libertatea presei și multe altele. Și trebuie spus de asemenea că Parlamentul a propus lucruri în acest sens, Comisia însă deocamdată nu pare la fel de ambițioasă. Da, dumneavoastră spuneți un lucru și anume că ideea este să uh, uh, lărgim acest uh, subiect, uh, să extindem acest uh, mecanism și să purtăm o discuție serioasă legată de statul de drept. Pentru că folosim această sintagmă, dar sunt multe alte subiecte, multe subiecte sub această umbrelă, multe țări vizate, multe subiecte. Ar trebui ca lucrurile să fie cumva lămurite și să nu mai uh, arătăm cu degetul anumite țări sau popoare, ci să ridicăm nivelul dezbaterii încercând să vedem ce înseamnă aceste principii. Cu moderație, cu transparență. Acestea să fie principiile noastre călăuzitoare. Ilan. Mulțumesc foarte mult. Ați vorbit un pic, un pic despre Balcanii de Vest. Într-adevăr, eu vin din Bulgaria și nu vorbesc în numele delegației uh, bulgare. Balcanii de vest sunt parte din Europa, ar trebui să fie parte din Uniunea Europeană, însă procesul politic este ceea ce este. Aș dori ca dumneavoastră să ne dați un răspuns mult mai clar și mai structurat când vine vorba de soarta Balcanilor de vest. Într-adevăr, când e vorba de negocierile cu Macedonia de Nord și Albania, întârzierile și amânările sunt uh, regulă. Deseori uh, am avut probleme și provenind din Germania în legătură cu numele uh, țării sau probleme și din partea Greciei. Ce credeți? Chiar au, rolul lor, au locul lor în Europa, Balcanii de Vest? Apoi cadrul financiar multianual. Când vor începe, într-adevăr, negocierile? Ar trebui deja să ne orientăm pe anul 2021 pentru cadrul financiar multianual? Respect uh, foarte mult procesul prin care a trecut Macedonia de Nord. Este un uh, precedent extraordinar de pozitiv, a ceea ce înseamnă riscuri asumate de către lideri atingerea unui echilibru și ajungerea la un succes. Nu a fost simplu și mulți nu se așteptau ca acest lucru să se întâmple. Se așteptau la un eșec și iată un exemplu strălucit a ceea ce poate să obțină o națiune atunci când știe că există niște perspective, în cazul de față aderarea la UE. De aceea, consider că este începutul unui proces pozitiv. Bineînțeles că există tot felul de reguli și de proceduri care trebuie respectate, însă, după cum am spus, sunt convins că trebuie să luăm această regiune mult mai în serios. Este în interesul nostru de a spune lucrurilor uh, pe nume și anume că această regiune împărtășește valorile noastre, modul nostru de viață și avem tot interesul să cooperăm strâns cu ei și că ne dorim această, deci, cooperare intensă. Mulțumesc, Morten. Mulțumesc. Da, CFM, spune doamna von der Leyen, cred că e foarte important. Cel mai important este să menținem uh, cadența, să respectăm calendarul, pentru că dacă nu, 2020 va fi un an pierdut. Avem fonduri structurale, avem alte fonduri. Este complicat, dar uh, dacă cu toții ne grăbim uh, și dacă este să obținem rezultate așa cum ne dorim cu toții, trebuie, terminat aceste discuții în 2020. Musai. Mulțumesc. Morten, mulțumesc foarte mult. Eu reprezint delegația daneză. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Ați făcut o prezentare introductivă convingătoare. Bineînțeles că între noi și dumneavoastră uh, va trebui să domnească încrederea în funcție de perspectivele pe care le avem, în funcție de ce se va petrece și la Consiliu. M-aș referi acum la un uh, subiect, poate că n-am înțeles eu bine, dar ați spus că cred, sau ați menționat numele lui Timmermans ca și vicepreședinte al Comisiei Europene. Eu, ca și liberal, mi-aș dori foarte mult ca prima vicepreședintă a Comisiei să fie totuși doamna Vestager, lângă domnul Timmermans, alături de el, doamna Vestager are și ea foarte multă experiență, puteți confirma așa ceva și mai puteți confirma un lucru, și anume că dânsa se va ocupa de politici economice, pentru că ne-am dorit foarte mult acest lucru. You can be sure that puteți să fiți siguri că dânsa va avea o poziție deosebită pentru că merită în lumina activității depuse și am discutat cu ea, am avut o discuție foarte bună, ne potrivim foarte mult ca mentalități, o respect foarte mult pentru realizările sale, are o reputație deosebită și este o persoană deosebită, cu un potențial deosebit pentru viitoarea comisie și să fiți siguri că va avea un portofoliu și un buget uh, pe măsură și vreau să vă spun că vom coopera foarte bine, sunt convinsă de acest lucru. Mulțumesc! Da, cred că putem înțelege faptul că Câte vreme doamna von der Leyen nu a fost votată, confirmată, însă nu poate să zică nimic concret despre portofolii, însă discuțiile au avut deja loc și sunt convins că doamna von der Leyen a primit mesajele noastre, așteptările noastre, numai pentru că vorbim despre competențele doamnei Vestager, ci și pentru că această numerizare este în interesul legăturii puternice între Parlament și Comisie. Deci aceste punți, aceste legături și acest tip de reprezentare în fruntea Comisiei Europene și cred că Margrete va face o figură foarte frumoasă. Urmează Hilda. Mulțumesc foarte mult, o să vorbesc în limba neerlandeză. Bun venit uh, în grupul nostru, doamna van der Leyen dumneavoastră ați făcut uh, călărie, știți să săriți peste obstacole și acestea nu lipsesc slavă Domnului în Europa. Este clar că așteptăm uh, propuneri legislative concrete pentru noi, pentru noi Europe. Dorim ca Europa să se schimbe, să nu continue așa ca un status quo. Ați vorbit despre mai multe lucruri, despre apărare, de pildă, a fost foarte clar. Uh, însă ați folosi conceptul armata europeană. Eu sunt foarte pentru acest, uh, această idee. Mi-ar place ca lucrurile să se miște în acest sens. Apoi, n-am auzit prea multe despre migrație. Este un subiect care interesează pe cetățenii noștri. Ce facem cu politica europeană pentru azil? Ce facem cu Uh, agenția care va prelua mandatul actual al Frontex. Iată câte subiecte importante și mai sunt și alte subiecte și rolul dumneavoastră va fi deosebit de important. Mă refer de pildă la relația între Europa și Putin. Chiar Putin a menționat acest lucru. Este clar că astăzi uh, comunicăm și mai puțin cu Rusia decât o făceam în timpul războiului rece. Relațiile sunt minime. Apoi, uh, cum deci se va profila această relație dintre Uniunea Europeană și Rusia, o țară deosebit de importantă, un vecin mare de-al nostru. În sfârșit, ați dat dovadă de multă fermitate când ne-ați povestit despre egalitatea de gen, foarte bine, însă au început să circule deja o serie de nume. Sunt oameni deja desemnați. Cum facem pentru a respecta totuși echilibrul pe care l-ați menționat, echilibrul de gen? Și asta în mod eh, eh, eficient. eficient. Mulțumesc foarte mult. Am nevoie de mai mult de un minut pentru acest subiect. E un subiect important, dar o să răspund la întrebări. Prefer to talk about... În primul rând, îmi place să vorbesc despre armata Europei, armata europenilor, nu despre uh, o armată europeană. Știți că mă gândesc la o entitate Uh, de tipul uh, celei de cooperare între Olanda și uh, Germania. Unde cele două uh, armate sunt separate, însă au uh, cooperări uh, intensificate, de exemplu atunci când e vorba despre fuziunea între uh, Uh, sistemele de comunicații, însă se știe în continuare care este armata, uh, care este armata germană și care este armata țărilor de jos. Deci e foarte important să uh, continue să existe aici o responsabilitate a parlamentelor europene, pentru că, a parlamentelor naționale, îmi scuze, pentru că dacă se ia decizia de trimitere de oameni în zone dificile, ei bine, cei care vor explica acest lucru trebuie să fie cei din uh, parlamentele naționale, pentru că ei uh, trebuie să sprijine uh, aceste decizii și să explice oamenilor din circunscripțiile electorale de ce s-au luat aceste decizii. pentru migrație este nevoie de o cooperare integrată și aici, încă de la. Uh, și pot vorbi despre poziția țărilor de trimitere și despre poziția Uniunii Europene. Uniunea Europeană, da, avem nevoie de o definiție comună, clară, ce este azilul, cine este eligibil pentru azil, cine nu este eligibil, ce este migrația ilegală și ce este migrația legală. Pentru că și de acest fenomen avem nevoie. Deci, avem nevoie de definiții clare. Uh, și apoi avem nevoie de un sistem care să ne permită ca în cadrul Schengen frontierele să rămână deschise, iar frontierele externe să fie niște uh, frontiere securizate, puternice. Pentru asta este nevoie de Frontex. Cred că 10.000 de oameni care să lucreze la Frontex în 2027 este un termen mult prea îndepărtat. Trebuie să-l atingem mai rapid Acest, ă, această cifră, sigur că depinde de capacitățile statelor ă, membre, dar avem nevoie de ea mai devreme. Trebuie să știm foarte clar cine intră și cine iese și este uh, un cel nobil de a uh, combate acest fenomen de crimă organizată, uh, acest fenomen de trafic de ființe umane. Și pot să vorbesc despre asta ore întregi, pentru că este unul din punctele cheie pentru a combate dezastrul pe care îl vedem în acest domeniu. O altă sarcină deosebit de importantă este să se investească în țările de plecare uh, a migranților în uh, vecinătatea Uniunii Europene, uh, pe continentul african, investiții în bună guvernanță, investiție în dezvoltarea economiei, în stabilitate, pentru că știm că acești oameni au nevoie de perspective de viitor, de locuri de muncă, de securitate și e nevoie de, uh, de condiții uh, financiare uh, pe care să se poată baza acești oameni pentru copiilor. Este un domeniu dificil și trebuie să-l vedem în mod integrat și nu în mod fragmentat și cred că trebuie să uh, ne uităm către viitor, să mergem către viitor și cred că prin noua comisie și prin noul Parlament avem această posibilitate de a, de a merge mai departe. A, mai era Rusia. Îmi cer scuze. Rusia este vecinul nostru și asta va rămâne, asta este clar. Kremlinul nu iartă slăbiciunea. Prin urmare, prin poziția de putere pe care am construit-o în ultimii ani, prin această poziție de putere, cred că trebuie să fim întotdeauna dispuși să mergem către dialog. Dar și aici sunt principii pe care trebuie să le respectăm și la care noi ținem. Principiul uh, dreptului internațional prin urmare, anexarea Crimeei a fost prima dată după cele de război mondial când în Europa o frontieră a fost schimbată prin forță, prin forța militară. Anexarea Crimeei a fost o încălcare a dreptului internațional și acestea sunt puncte prin care, pe care trebuie să ne menținem Uh, poziția, această poziție de putere, dacă vrem să rămânem în acord cu, cu noi. Dar din această poziție de putere, spuneam, trebuie să ne uităm către dialog cu această atitudine. Mulțumesc, Morton. Mulțumesc. Și eu am mers la școala europeană, poate că ne-am jucat împreună în curtea școlii, cine știe câteva aspecte legate de climă și de necesitatea de a fi îndrăzneți. Având în vedere campania pe care am făcut-o până acum și faptul că problemele climatice s-au regăsit în toate discuțiile, este clar că e nevoie de acțiune. Și vă întreb, cum vă veți asigura, cum veți asigura aplicarea obligațiilor pe care și le-au asumat statele membre? Cum vă veți asigura că statele membre își respectă așadar aceste angajamente? Este unul din aspectele cele mai critice ale mandatului dumneavoastră și sunt interesat de răspunsul dumneavoastră. Și acum, la aspectele comerciale, o problematică clasică pentru liberali. Cum putem să ne asigurăm că partenerii noștri uh, comerciali respectă și ei obiectivele de la Paris? Și din câte înțeleg, acordul pe care l-ați, uh, la care ați ajuns în Consiliu, la care s-a ajuns în Consiliu, spune că trebuie să existe egalitate între cei doi vicepreședinți. Și acum parcă nu mai uh, se spune același lucru. Aș vrea să știu care este înțelegerea la care s-a ajuns. Este un comunicat clar care a venit din partea Consiliului, însă, în calitate de președintă uh, desemnată trebuie să îmi creez un portofoliu puternic. Și sper că am fost clară uh, atunci când am spus cât de mult o respect pe Margarete Vestager. Este uh, un om de o importanță deosebită și în același timp însă uh, respect uh, comunicatul făcut de Consiliu, este un consens la care s-a ajuns și pe care îl voi respecta și eu, fără nicio îndoială. Apoi m-ați întrebat cum mă voi asigura că statele membre respectă obiectivele climatice și țintele stabilite. Sigur că există legislația, cadru, dar trebuie să mai introducem un al doilea aspect. Eu susțin foarte mult acțiunile bazate pe dovezi. Cred că ar trebui să introducem un Consiliu de Oameni de Știință care să evalueze în mod clar progresele făcute și modul în care sunt sau nu atinse obiectivele. Să se monitorizeze acest proces, pentru că altfel, indiferent de procentele pe care le scriem pe hârtie, ele vor rămâne iluzorii dacă nu urmărim în mod direct și cu cifre și argumente bazate pe dovezi, modul în care evoluează lucrurile în statele membre și în Uniunea Europeană. Și cred că printr-un astfel de consiliu de oameni de știință, de savanți care colectează datele și ne informează asupra progresului. Asta este crucial pentru ca să putem rămâne sinceri cu noi înșine. Mulțumesc, Andrus! Nu este aici. A, ba da, dorești să iei cuvântul? Structura Comisiei Europene este bazată astăzi pe clasere politice și vă întreb care este intenția dumneavoastră față de această nouă comisie. Veți continua cu această structură pe clastere sau aveți idei noi? Încă o dată, o să încep prin a pune toate piesele din puzzle la un loc. După ce voi fi aleasă, pentru că pentru moment uh, scopul meu este să dezvolt liniile directoare din punct de vedere politic, să vă ascult, uh, să ascult uh, majoritatea Parlamentului European și apoi când voi avea un mandat clar, voi pune aceste piese la un loc și voi determina cine ce portofoliu va deține. Am spus că sunt excepții și tocmai am vorbit despre cele două excepții și faptul că îmi doresc o comisie cu reprezentare paritară bărbați-femei. Dar toate acestea se vor decide într-un stadiu ulterior. Elsie? Mulțumim, acum Elsie. Mulțumesc, eu sunt Elsie Catanin din Finlanda. După cum știți, reprezint deci un mic stat membru și aș vrea să cunosc care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește rolul jucat de statele membre de mai mici dimensiuni. Vă veți asigura că ne putem dezvolta la fel ca și statele membre mai mari? Și încă o altă problemă. Constatăm uh, că în multe state membre uh, poziții politice extreme, mai ales înspre extrema dreapta, se manifestă. Aș vrea să știu cum uh, aveți de gând să combateți polarizarea aceasta internă și aș vrea să vă întreb, deci, sunteți în favoarea integrării acestor grupuri în procesul de evoluție a Uniunii Europene sau mai degrabă o să încercați să izolați aceste eh, grupări? Și în cele din urmă vreau să spun că președinția finlandeză a Consiliului Europene eh, pune accentul clar pe respectul, respectarea statului de drept și să știu ce părere aveți despre această prioritate. Mulțumesc. Which way is ce scuze, nu înțelesesem ultima frază. Aș vrea să, vreau să întreb, deci, cum credeți că este mai înțelept să procedați? Să procedați în ce privință? Prin cooptare sau izolare a celor grupări? Dați-mi voi mai întâi de toate să spun că nu există uh, state mai mici și, sau mai mari în uh, Uniunea Europeană. Practic, fiecare stat membru dispune de un vot în Consiliul European. Este ceva important. Acum, dacă vă uitați din nou la parcursul meu, cred că veți vedea că am uh, colaborat mult cu prieteni din uh, întreaga Europa, din state membre de diferite dimensiuni. Deci, uh, practic, uh, despre asta vorbim. Acesta este spiritul și uh, sufletul Uniunii Europene. Și în propria mea țară, dacă stăm să ne gândim bine, suntem o țară minusculă comparată cu eh, situația internațională, cu restul eh, globului, dar facem parte din Uniunea Europeană, care este un ansamblu foarte mare, care cântărește foarte greu în termen de PIB și așa mai departe. Deci împreună putem face foarte multe. Și știm că împreună putem face multe, dar împreună trebuie să împărțim responsabilități. Și da, cred că Uniunea Europeană este modelul uh, cel mai lăudabil pentru cooperarea multilaterală, pentru că are această capacitate de a asculta, de a căuta soluții împreună și de a colabora. Acesta este modelul Uniunii Europene. Câteodată merge mai repede, câteodată nu destul de repede, ceea ce poate naște și frustrări, dar eu cred că este uh, principiul de bază al democrației pentru a merge înainte. A doua parte a întrebării dumneavoastră. Ei bine, eu respect uh, reprezentanții aleși în Parlament de către cetățeni și asta este una. Dar, pe de altă parte, ne putem uh, afla și în fața unor uh, poziții politice foarte dure și atunci cred că trebuie să facem tot ce trebuie pentru a sublinia diferențele, să putem convinge opinia publică și să oferim rezultate. Asta o spun atât pentru Parlament cât și pentru Comisia Europeană. Trebuie să uh, oferim, să aducem rezultate față cu ambițiile noastre. Este totodată um, o ambiție și o sarcină foarte grea. Deci, acesta este cadrul în care trebuie să se înscrie munca politică. Nu? Deci eu nu pot să spun decât că uh, mă simt onorată să fac parte împreună cu dumneavoastră din această misiune, să convingem cetățenii europeni că putem merge înainte uh, într-un spirit de unitate, de deschidere și de uh, consolidare a valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Pe această cale mă înscriu. Catalin din uh, Ungaria. Mulțumesc. Doamna ministru von der Leyen, țara mea, Ungaria, se confruntă cu un recul democratic de 9 ani încoace și vedem că guvernul maghiar hărțuiește ONG-urile, încalcă independența justiției, rescrie Constituția. Deci, deci, în timp ce e foarte clar că are și legături nesănătoase cu oligarhii. Deci ce uh, face uh, de fapt Uniunea Europeană pentru a combate acest proces de distrugere? Deocamdată n-am văzut decât vorbe frumoase. Unde este acțiunea concretă? V- semestrul european, nu care uh, este un proces important, dar să nu uităm că săptămâna trecută, practic, Academia Maghiară a fost pur și simplu aproape desfințată. Deci ce se întâmplă? Doamna ministru von der Leyen, politica, familia noastră politică, politica pe care a dus-o acest grup, a tras niște linii roșii uh, în fața lui Victor Orban, pe care el totuși le-a încălcat de fiecare dată uh, în mod repetat. De aceea, deci, cetățenii maghiari nu sunt prea siguri ce pot să aștepte de la președinția dumneavoastră a Comisiei. Deci, ce puteți uh, face ca să ne asigurați că comisia pe care o veți prezida uh, va apăra drepturile fundamentale și drepturile cetățenilor? Ce anume aveți de gând să faceți ca să sporiți puterea de intervenție a comisiei pentru salvegardarea statului de drept? Și mai ales în ceea ce privește aceste exemple concrete pe care le-am menționat adineauri, uh, ce veți face pentru a apăra libertatea uh, de cercetare și academică, problemele de corupție, încălcarea sistematică a statului de drept, dacă veți fi aleasă la președinția Comisiei Europene? Der Applaus zeigt den hohen Respekt, den wir haben für ähm, die Arbeit. Să știți că privim cu mult uh, respect uh, la munca efectuată în, în apărarea valorilor fundamentale Uniunii Europene, libertatea, libertatea de exprimare și de gândire, libertatea mass mediei, libertatea de cercetare academică sunt lucruri pe care le vom apăra din toate puterile și sunt uh, convinsă că Uniunea Europeană dispune de instrumente pentru a acționa în acest sens. Recunosc însă că, da, în ultimii ani dezbaterile au fost furtunoase și tocmai pe aceste teme, dar cred că Uniunea a avansat, s-a reușit deja înființarea unor instrumente și cred că știm că cu toții trebuie să respectăm deciziile Curții de Justiție Uniunii Europene. Curtea pe care am menționat-o încă de la începutul intervenției mele este vorba de o instituție uh, căreia îi datorăm uh, tot respectul nostru și ale cărei decizii trebuie respectate. Deci această curte poate răspunde la interogații de natură juridică. Este ceva foarte important, trebuie mereu să ne ghidăm după reguli și după valorile fundamentale, să continuăm pe acest drum și sunt convinsă că vom reuși. Mulțumim, Orlichen. Mulțumesc doamna von der Leyen, țin să vă felicit pentru desemnarea dumneavoastră la postul de președinte al Comisiei și vă urez succes în alegerile în cadrul european. Este un lucru foarte important. Mă bucur că a fost desemnată o femeie, dar aș vrea să um, vă împărtășesc totuși câteva opinii despre um, campanie și procedura aceasta în candidat, cap de listă, care practic nu a dus până la urmă la un consens în cadrul Consiliului. Se pare că până la urmă tot Consiliul găsește candidatul uh, pe care îl consideră potrivit și am văzut uh, multe mm, e mail mm, mulți oameni care au, s-au exprimat în această privință, oamenii se simt cumva tră- Și, deci, bun, eu am personal și toată stima pentru dumneavoastră, dar totuși se pune o problemă de credibilitate și de transparență ca procedură politică. Partidul în care vin este unul mic, dar noi am susținut procedura șpiț în candidat și de aceea sper că vom reuși să colaborăm bine. Mulțumesc foarte mult pentru um, aceste cuvinte. Bineînțeles că vom uh, lucra împreună într-un mod uh, cât mai constructiv. Uh, până la urmă este chiar și o tradiție în acest sens. Apoi, repet, am tot respectul pentru Parlamentul European și pentru dezbaterea de pe poziții diferite, dar este în interesul nostru comun să ne concentrăm pe uh, posibilitățile de a găsi cele mai bune capacități de cooperare în cadrul Uniunii Europene. Vă mulțumesc și pentru cuvintele de apreciere și vă asigur că mă voi uh, strădui să uh, obțin această majoritate acum Charles din Luxemburg. Da, mulțumesc. De 10 ani încoace uh, îmi pun uh, următoarea întrebare. Vreau să știu de ce la marele negocieri internaționale statele membre până la urmă cumva se descurcă mai întotdeauna uh, în care totuși fac în așa fel încât în altul reprezentanță nu fie așa de important. Totuși, nu credeți că este vorba de între figurile cheie în arhitectura instituției europene? Deci, noi chiar ne supără să vedem că, practic, major, celor mai mulți din uh, liderii statelor membre par să pur și simplu să nu le pese de acest post de înalt reprezentant pentru politica externă. Sigur că având în vedere experiența mea la lucrările Consiliului, sunt uh, perfect conștient de importanța foarte ridicată a acestui post de înalt reprezentant. Dar ce se întâmplă este că Bun, deocamdată politica externă se bazează pe un vot la unanimitate și cred că este timpul să uh, reflectăm la o evoluție uh, a modului de lucru în Consiliul pentru Politica Externă, trebuie să ne îndreptăm spre votul cu majoritate calificată. S-a mai vorbit despre asta, nu s-a reușit încă, nu este un obiectiv ușor de atins, dar într-acolo trebuie să ne îndreptăm, pentru că când avem cu adevărat o problemă în fața noastră, o criză, atunci trebuie să putem acționa și dacă vrem să avem o voce care se va face auzită, trebuie să procedăm în acest fel. E ca să poți da un răspuns rapid și ferm dacă se întâmplă ceva. Pentru că dacă discuțiile durează uh, zile în șir și practic criza trece și n-ai apucat să oferi o poziție. Deci, acum uh, pot să vă spun dacă ne dorim ca el sau ea, care va ocupa această poziție în viitor, să se poată baza pe o procedură de vot cu majoritate calificată. Mulțumim, Sofie, din țările de jos. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, doamna von der Leyen, pentru prezența dumneavoastră printre noi. Am ascultat ce ați spus despre statul de drept, dar nu mi se pare că a fost foarte concret, foarte precis. Ne gândesc mai la întrebările exact precise ale colegei noastre maghiare. Și sigur că, da, ă, să nu uităm că Ungaria, Polonia au salutat nominalizarea dumneavoastră, dar au fost împotriva domnului Timmermans, tocmai pentru că s-a implicat în apărarea statului de drept și împotriva încălcării drepturilor omului. Și deci, de ce se întâmplă? Se bucură de fapt pentru că speră că uh, vă veți rușina când va fi vorba să interveniți. Deci am în următoarea întrebare. Ce veți, veți fi mai dur, da sau nu, decât precedenta comisie în uh, lupta împotriva încălcărilor statului de drept și a drepturilor fundamentale? Și în al doilea rând, uh, Ați menționat deciziile Curții Europene de Justiție. Sincer, bineînțeles că respect curtea, dar nu putem externaliza decizia politică către o curte de justiție care nu îndeplinește responsabilități politice. Vreau să știu dacă vă asumați dumneavoastră această responsabilitate politică. În al treilea rând, acest mecanism de monitorizare a statului de drept în toate statele membre, ce se va face? Practic, acest Parlament a adoptat cu o largă majoritate cu doi ani în urmă o propunere în acest sens. Așadar, da sau nu veți pune în aplicare acest pact pentru a iniția o propunere legislativă? Și, în fine, revin și la întrebarea privind vicepreședinții Comisiei. Și observ, ca să fie clar, că este responsabilitatea Comisiei să-și hotărască uh, organizarea internă. Dacă dumneavoastră spuneți că acceptați înțelegerea făcută în Consiliul European, practic ați încălcat tratatele europene, pentru că este interzis să acceptați astfel de instrucțiuni din partea statelor membre. I have been nominated by 28 uh, heads of state and government. Um, the, the, the, the tricky part in it, only the Chancellor of Germany had um, uh, couldn't vote for me because of internal problems, as you might know. So I feel committed. Da, eu mă simt, uh, simt că am un angajament uh, față de uh, cei 28 de șefi de stat și de guvern, guvern și, deocamdată, voi aștepta și acest vot din partea Parlamentului European. La prima întrebare, răspunsul meu este da. La a doua întrebare, prin da sau nu, răspunsul meu este tot da. Și la a treia întrebare, aici, eu voi încerca. În fine, îmi cer scuze, nu cunosc în detaliu toate abrevierile pe care le-ați folosit, dar vă pot spune că voi fi absolut deschisă și disponibilă să mă ocup de acest lucru, dar cred că, uh, înainte de toate, uh, trebuie să analizez îndeaproape, cuvânt cu cuvânt, la ce mă angajez. Dar am, în orice caz, uh, toată încrederea că acesta este direcția în care trebuie să mergem. Mulțumim. Frederic?